Nu știu uh, în ce fel votezi, uh, Pilar. Îmi cer scuze. 598 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 599 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 600 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 601 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 602 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 603 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 604 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 605 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 606 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 607 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 608 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 609 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 610 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 611 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 612 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 613 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 614 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 615 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 616 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 617 pentru, 617 și 618 identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 619 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 620 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 621 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 622 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 623 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 624 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 625 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 626 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 627 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 628 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 629 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 630 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 631 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 632 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 633 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 634 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 635 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 637 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 638 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 639 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 640 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 641 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 uh, din partea Envy, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 din partea Envy, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1, 102, pe două părți. Partea 1, pentru. 102, prima parte.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 9 din partea Envy pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 și 12 în partea Envy pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 116 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 121, 122, 123 pentru împotriva abțineri se adoptă. 126 pentru împotriva abțineri se adoptă. 127 pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 din partea Envy, pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se respinge. 129 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 16 din partea Envy, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 și 136 împreună pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Așadar, votul este închis. Se adoptă 48 pentru, 7 împotrivă, o abținere. Felicitări, domnule Belet. Și acum trecem mai departe la negocieri. Votul este deschis. Așadar, votul privind negocierile interinstituționale este deschis. Votul este deschis privind uh, negocierile interinstituționale. Așteptăm să voteze toată lumea. Cred că există unii care nu vor să voteze. A votat toată lumea? Foarte bine, votul este închis. 50 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, o dată în plus, domnule Beret. Trecem acum la raportul domnului Kramer, amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul, îmi cer scuze, cred că am încurcat puțin lucrurile. Amendamentul 2 este un amendament pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, Abțineri. Votul este deschis. Votăm electronic pentru că trebuie verificat. Votul este închis. 23 pentru, 25 împotrivă. Se respinge. Partea a doua. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 din partea Comisiei Bugete pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 47. Nu. Verificăm amendamentul 10 din partea Comisiei Bugete. Votul este deschis. Vot electronic. Votul este închis. 36 pentru, 17 împotrivă se adoptă. Patruzeci și șapte. Amendamentul 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 cu, cu o, un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Verificăm electronic. La amendamentul 59 votul este deschis. Există un vot prea mult din partea SND. Votul este închis. 24 pentru, 28 împotrivă, se respinge. Amendamentul 16. Nu se corectează președinta, compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 63 vot electronic, pentru că nu a fost clar rezultatul. Verificăm la 63. Votul este închis. 31 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul 20. Verificăm vot electronic. Votul este deschis. Amendamentul 20. 70 a fost deja respins. Votul este închis. 26 pentru, 29 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 71 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, să respingem. Verificăm partea a doua de la amendamentul 71. Amendamentul 71, partea a doua. Votul este închis. 28 pentru, 26 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri, se respinge. Amendamentul 6, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica electronic. Verificăm electronic, partea a doua, votul este deschis. Votul este închis. 27 la 27. Deci, se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu aceasta ajungem la votul final. Votul este deschis. Votul este închis. Patruzeci pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Felicitări uh, raportorului. Mulțumesc colegilor pentru această colaborare excelentă. Facem acum o scurtă pauză de 5 minute pentru cei care trebuie să sau vor să părăsesc sala și apoi continuăm reuniunea. questo non funziona. Allora ricominciamo i lavori dando... Ne reluăm așadar uh, lucrările și dau cuvântul domnului Tosenovski. Vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, dnes eh, máme opět před sebou... Mulțumesc, președinte, dragi, dragi colegi, Astăzi discutăm iarăși despre o propunere pe care am discutat-o de foarte multe ori. Am avut și o audiere publică pe această temă, deci este un subiect pe care îl tot discutăm de ceva vreme încoace. <clears throat> în ceea ce privește banda largă, pot să vă spun că am primit 274 de amendamente, iar împreună cu raportorii din umbră am pregătit 37 de amendamente de compromis. Pentru unele dintre acestea încă mai căutăm formularea, redactarea adecvate și care să întrunească consensul grupurilor politice. Nu vreau să mai reamintesc toate prioritățile pe care noi le-am uh, reflectat în document, lucruri pe care le cunoașteți. Vreau să vă spun că modificările principale se referă la obiectivul privind agenda digitală, acesta trebuie să fie adaptat, modificat, astfel încât să ne asigurăm că Europa poate să poată să fie un adevărat concurent pe plan internațional în acest domeniu, adică să fie lider tehnologic în viitor, gata să înfrunte concurența de pe piețe, dar și, bineînțeles, în serviciul cetățenilor europeni, al societății, dorim, bineînțeles, ca toate gospodările, toate familiile să aibă internet rapid, cel puțin 100 de megabiți și ca jumătate dintre familii sau gospodării să aibă totuși în acest internet, chiar dacă mai puțin rapid. Pentru ca toate aceste obiective să fie bine finanțate, trebuie ca ele să fie clar exprimate astfel încât toți cei care solicită finanțare să știe despre ce este vorba. În paralel, nu vrem să sacrificăm nici flexibilitatea atât de necesară, deci ne dorim o diversitate de proiecte, pentru că ele reflectă până la urmă condiții extrem de diverse în diverse state membre. În fiecare stat membru există un grad de pregătire mai mult sau mai puțin ridicat. Apoi, neutralitatea tehnologică, al doilea element pe care încercăm să-l evidențiem, nu dorim să privilegiem o tehnologie în dauna alteia, ci, din potrivă, ne dorim, bineînțeles, cele mai bune tehnologii disponibile și dorim ca nivelul tehnic să crească cât mai mult posibil. De asemenea, trebuie să ne concentrăm pe cerere. Proiectele trebuie să ia în considerare nevoile actuale, reale, autentice ale clienților în ceea ce privește viteza și debitul date. De asemenea, se propun servicii dincolo de cererea actuală, adică peste cererea actuală, pentru că lucrurile se mișcă foarte repede în acest domeniu. Pe plan internațional, vedem că ceea ce acum trei ani era de actualitate, acum e pur și simplu depășit din punct de vedere tehnic. Deci, este clar că trebuie să anticipăm viitorul și să anticipăm cererea viitoare. Cererea care va fi din ce în ce mai mare, de bună seamă. Vreau să mulțumesc colegului Heckman, doamnei Trotman, colegilor, deci, doamna Andrasote, pentru că ne-au sprijinit și am lucrat foarte bine împreună și mulțumită amendamentelor și, în general, discuției pe care am putut să o purtăm. Acest document este, într-adevăr, unul cu adevărat îmbogățit și suntem gata să îl îmbogățim și mai mult pentru ca el să fie gata de vot la comisia noastră. Vreau să vă uh, reamintesc că acest vot va interveni pe 5 noiembrie. Raportul, dacă este adoptat, votat în comisie, va merge la plenară, plenara din ianuarie, anul viitor. Doamnă președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Grație, Elei. Mulțumesc foarte mult, drag coleg. Raportorii în umbră au cuvântul. Regul Holmar. Mulțumesc foarte mult și felicitări domnului raportor pentru că, așa cum văd eu lucrurile, raportul său subliniază practic cele mai importante elemente sau cele mai importante activități pe care le avem în vedere și anume să țintim mai bine lucrurile, obiectivele noastre. Am discutat aceste lucruri și probleme în trecut legate de banda largă și de internet. Eu sunt îngrijorat de un alt lucru. De fapt, lucru care ar trebui să ne preocupe pe toți, și anume, o mare parte dintre dezvoltările sau evoluțiile cele mai dinamice care vizează internetul de bandă largă nu au loc în Europa. Corea de Sud, de exemplu. Una dintre economiile emergente din Asia se află în avangardă, dar nu este singura țară. Hong Kong, Emiratele Arabe Unite, Japonia, etc. Puteți să-mi spuneți că nu reprezintă ele cea mai mare pondere economică, dar ele totuși arată o evoluție și un anumit tip de dezvoltare care practic pune în pericol propriul nostru model. Aici noi în Europa nu, sunt, nu suntem printre primele trei, nu suntem pe podium, nici măcar la locul 4. Așa că, dragi colegi, colegi, după părerea mea, nu vorbim aici despre capacitatea de bandă largă sau despre viteza de descărcare a datelor, ci despre cu totul altceva. Recent, Chiar nu prea de mult eram mulțumiți dacă aveam ocazia măcar să trimitem câte un e-mail și mai înainte de asta trimiteam scrisori. Amintiți-vă de cum trimiteam uh, mesaje. Ecran negru cu litere galbene. Era absolut extraordinar. Dar astăzi nu despre asta vorbim. Serviciul s-a schimbat, natura s-a schimbat. Adevărul este că o capacitate mai vastă sau cu cât avem această capacitate mai mare, cu atât mai multe servicii vor profita de această capacitate, cum vedem cum aplicațiile apps de pe telefoane. În Japonia s-au uh, testat cablurile optice, de exemplu. Și e vorba de 14.000 de miliarde de biți pe secundă vă dați seama. De fapt, nici nu putem să uh, ne dăm seama ce înseamnă această cifră, pentru că nu o putem uh, raționa. Uh, deci, este vorba de mult mai mult decât un gigabit. De mii de ori mai mult. Și cred că asta va Asta înseamnă că lucrurile, de fapt, se mișcă foarte repede și că granițele tehnologice sunt împinse din ce în ce mai departe tot timpul. Atunci când ne propunem anumite ținte și obiective în ce privește capacitatea viitoare din Europa, trebuie să ne gândim la anul 2020, nu la anul 2012. În 2020, ce facem anul acesta, va părea că ține de domeniul preistoriei este ca și cum ne-am uh, întoarce în trecut în 2004 și vă dați seama ce salturi tehnologice au avut loc în trecut. Deci, încă o dată, nu vorbim aici despre capacități și capacități tehnologice, ci de o dezvoltare de servicii, de ce se poate face. Și asta trebuie să definim, asta va defini, de fapt, până la urmă, economia noastră, capacitatea ei, productivitatea ei, etc. Este ceva absolut esențial pentru uh, competitivitatea Europei și pentru o dezvoltare rapidă a economiei noastre digitale, a serviciilor noastre digitale, care până la urmă vor permite um, companiilor telecom din Europa să fie lidere. Ceea ce privește aceste ținte și obiective, cred că um, compromisurile pe care le-a subliniat domnul Tosanovski sunt absolut în regulă, însă aș menționa totuși trei lucruri pentru a ne pune în gardă. În primul rând, acum avem aceste țintă legate de criterii. Asta înseamnă că obiectivele, țintele propuse vor avea un efect imediat pe teren în realitate. Dacă avem o, o țintă prea, prea puțin ambițioasă, aceasta se va reflecta imediat pe teren. Și asta se leagă și de capacitatea de cheltuială, de cheltuire noi trebuie să ne asigurăm că în orașele mari, în orașele universitare, avem cea mai mare capacitate din lume, pentru că asta este o precondiție absolută pentru a se ne afla în frunte. Eh, bineînțeles că putem să și scădem acest nivel de ambiții sau de ținte, dar cred că un obiectivul pe care mai l-am menționat trebuie să fie unul care să întrunească consensul. Și apoi al doilea element – atunci când uh, propunem aceste ținte și definim structurile care vor uh, vedea lumina zilei în 2020, pentru că e vorba de investiții care nu se fac de pe o zi pe alta. Deci dacă avem criterii prea puțin ambițioase, ținte prea puțin ambițioase, atunci cumva ne autoblocăm în niște infrastructuri care foarte repede vor deveni obsolete legate de acest internet de bandă largă. Și asta mă face să mă gândesc că s-au făcut investiții în Europa, în internet de bandă largă, însă țintele au fost prea scăzute și nu vorbesc de zone rurale, ci de zone urbane foarte despopulate, foarte dinamice din punct de vedere economic, dar țintele au fost mult prea puțin ambițioase și acum s-au trezit ca o capacitate prea scăzută care împiedică oportunități în continuare. Al treilea element demn de menționat este următorul. Dacă într-adevăr ne dorim să micșorăm acea prăpastie digitală, atunci nu trebuie să ne putem să lăsăm în urmă zonele rurale. Uh, acum, peste 10, 15, 20 de ani. Este foarte important, raportorul a menționat acest lucru, dar încă o dată vin și spun că dacă avem uh, un gigabit pentru, donsele, pentru zonele foarte despopulate și doar 100 pentru uh, zonele rurale, atunci uh, nu este bine, pentru că ele vor rămâne în continuare foarte rurale și foarte puțin conectate. Ca și până acum, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Trotman. Merci beaucoup, madame la președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să Salut uh, faptul că am cooperat foarte bine cu, cu domnul raportor Tojenovski. Am lucrat foarte bine împreună și am putut să ne aducem fiecare dintre noi contribuția noastră. Miza este una triplă. În primul rând ne referim la acoperirea teritoriului european, apoi dezvoltarea de servicii și, în sfârșit, al treilea element, relansarea economiei în serviciul cetățenilor, în beneficiul cetățenilor noștri din Europa. Trebuie, bineînțeles, ca sistemul nostru să fie unul eficient, pentru că a sacrifica acest aspect este pur și simplu contraproductiv și asta ne-ar împiedica să fim cu adevărat competitivi, așa cum s-au spus aici. Pe de altă parte, mai există o miză și anume să nu scadă sumele destinate telecomurilor și noilor tehnologii și rețele. Pe scurt, aș menționa câteva lucruri asupra cărora ne-am pus de acord, lucruri care încă au rămas cumva nerezolvate și uh, apoi încă alte câteva observații generale. Asupra ceea ce ne-am pus de acord pe trei niveluri. În ceea ce privește grupul de expert care va asista comisia, am ajuns la un consens, dacă nu mă înșel eu, atât uh, în ce privește competențele, cât și sectoarele sau domeniile din care vor proveni acești experți. Apoi, sinergiile cu celelalte sectoare, energie și transport, o sinergie care trebuie pusă în relief, chiar dacă trebuie să fim prudenți, pentru că nu are sens să ne călcăm pe bătături. În al treilea rând, ne-am pus de acord și asupra unui alt aspect, și anume includerea autorităților uh, locale aici, în acest mecanism. Uh, mai rămân lucruri de discutat și anume acele obiective și am înțeles ce a spus domnul Hockmart și domnul Șoșenovski că da, trebuie să fim ambițioși în Europa. Dar Comisia ne spune ea însăși că va fi greu să obținem obiectivele din agenda digitală. Ne este greu să venim cu obiective încă și mai ambițioase, pentru că asta va izola și mai mult teritorii care sunt deja izolate și va spori, va adânci um, fractura aceasta digitală și finanțarea nu va fi la ordinea zilei, cel puțin din partea sectorului public. Deci există foarte multe, foarte multe temere astăzi în Europa, în diverse regiuni, cât privește capacitatea noastră reală de a pune pe picioare un adevărat rețeau, adevărat mecanism de, facilitate, de, de conectare um, Așadar, vreau ca să atrag atenția comisiei noastre asupra acestui aspect, pentru că dacă avem obiective care n-au nimic de a face cu realitatea uh, economică și socială din teritoriile noastre, atunci, uh, practic, eficiența, eficacitatea nu vor fi niciun deloc îndeplinite, pentru că obiectivele să fie uh, atinse, trebuie să putem să folosim acest mecanism de interconectare. Bineînțeles că nu în mod exclusiv, dar nu trebuie să uităm acest obiectiv, la urmă, final, care merge dincolo de capacitățile menționate aici. Ceea ce privește punerea în aplicare, raportorul propune o analiză de piață înainte de a se demara programul. Suntem de acord, nu are sens să investești acolo unde sectorul privat poate să o facă, însă Socialiștii, noi spunem că această fază nu trebuie să dureze la nesfârșit și să pună bețe în roate în acele regiuni și teritorii unde chiar există dorința de a se, declanș, de a se demara aceste investiții, inclusiv cu, din sectorul privat. Și insist, în domeniul telecom, telecomului avem o parte infrastructură și o parte de servicii. Avem nevoie, deci, de finanțare pentru ambele aspecte și asta pe măsura ambiției noastre în Europa. Așadar, trebuie să știm foarte clar despre ce este vorba și ce mecanisme complementare pot să fie invocate. Și apoi aș mai menționa un obiectiv în concluzie și anume să ne punem de acord uh, asupra obiectivelor în manieră transversală sau orizontală nu putem ca uh, să avem obiective și modalități uh, stabilite altfel decât uh, în mod transversal. Pentru că, în caz contrar, s-ar putea să existe contradicții între diferitele inițiative. În sfârșit, în ceea ce privește rolul jucat de țările membre, de BEI și așa mai departe, aici, la aceste detalii, Consiliul pare să aibă o poziție și noi, la rândul nostru, comisiile uh, vizate, sesizate, uh, trebuie să aibă o opinie omogenă și să vedem cum mergem cu ea la dialogul trilateral, pentru că um, trebuie să fim pregătiți pentru aceste discuții cu Consiliul. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, Catrine. La parola... Mulțumesc, Catherine. Are acum cuvântul domnul Krautzmann. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, domnul președinte. După cum uh, a spus și antevorbitarea mea, doresc să-mi exprim și eu acordul față de compromisul discutat până acum. Cred că mergem pe direcția cea bună, chiar dacă există câteva puncte vis-a-vis -vis de care mai am încă rezerve. Doresc să subliniez poziția ALDE și anume că plățile de uh, subvenții nu sunt neapărat binevenite. Noi dorim să existe suficiente fonduri, să existe practic niște fonduri private care să nu înlocuiască plățile inițiale. În ce privește deciziile uh, pentru proiecte, am spus de la prima dezbatere că trebuie să ținem cont de faptul că zonele rurale sunt într-un regres în ceea ce privește populația. De aceea, rețelele de bandă largă foarte scumpe trebuie să fie utilizate acolo unde eficiența este maximă. În uh, zonele rurale ar trebui să se pune accentul pe acestea, pentru că IMM-urile din zonele rurale au de multe ori uh, sediile acolo și au nevoie de un acces la bandă largă bun au nevoie de acest acces pentru a fi competitivi și pentru a-și putea presta serviciile oferite. Am auzit mai devreme că ar trebui să ne impunem obiective înalte, obiective care să fie valabile și în anul 2020, care să fie conforme cu nevoile de pe piață și în momentul respectiv. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la investițiile private. Deci dacă facem niște avem niște cerințe care sunt mult prea mari și nimeni nu mai investește privat pentru că lipsesc resursele financiare, înseamnă că comitem o altă eroare. Da, într-adevăr, obiective ambițioase, dar trebuie să rămână realiste. Nu trebuie să ne orientăm în funcție de niște obiective care poate că sunt posibile în ceea ce privește banda largă și transmisia prin bandă largă în zonele urbane, însă trebuie să ne gândim și la zonele rurale. S-a făcut propunerea de diferențiere între centrele uh, aglomerate și zonele rurale. Da, cred că aceasta ar putea să fie una dintre alternative. Important este însă ca și neutralitatea tehnologică să fie păstrată. Așadar, trebuie să fim atenți pentru că avem o definiție de uh, acces deschis, open access, și ar trebui să facem apel la aceasta și să nu creăm alte definiții în acest cadru auxiliar. Pentru că este important uh, să ajungem la rezultate pozitive în ceea ce privește conectarea facilitatea, uh, facilitatea conectarea Europei partea telecomunicațiilor ar putea să devină prima victimă dacă nu suntem suficient de atenți uh, referitor la modul de procedură. Pentru Europa este important ca în acest domeniu să avem rolul de lider de piață. Iar dacă Europa are sens, atunci trebuie să existe un echilibru între statele membre mai puternice și cele mai slabe. Și tocmai statele membre mai slabe au nevoie de sprijin prin măsuri europene. De aceea, toată lumea trebuie să se gândească că toți cei care se gândesc că ar trebui redus bugetul, dacă acest lucru este în interesul Europei sau nu. Mulțumesc. Are cuvântul. Thank you. Doamna de Toc. Vă mulțumesc și eu aș dori să încep prin a mulțumi raportorului pentru munca sa. Amendamentele de compromis pe care le-am discutat cu raportorii din umbră sunt o realizare. Reflectă toate punctele care au fost uh, ridicate de către noi. Din păcate, și domnul Kreutzmann a menționat acest lucru, uh, mecanismul conectarea Europei a început să fie chestionat la negocierile bugetare, însă este foarte clar că atât infrastructura de comunicare, cât și partea de e-guvernare și accesul la servicii cultura- culturale în Europa sunt extrem de necesare. Așadar, vă rog să vorbiți toată lumea cu guvernele dumneavoastră pentru a susține acest program. Susțin obiectivele propuse de domnul Höckmark, este bine să fim ambițioși din toate motivele menționate de domnul Höckmark și de uh, restul celor care au intervenit astăzi. Atât uh, propunerea mai extinsă pentru mecanismul conectarea Europei, cât și propunerea de compromis dau posibilitatea de dezvoltare a regiunilor. Uh, rețelele de fibre optică la care Mm, operatorii privați pot să se atașeze, au avut un succes în statele membre unde au fost aplicate. De asemenea, inițiativele de uh, ownership al mm, serviciilor au fost uh, de mare succes în Corea de Sud, de exemplu, unde acoperirea serviciilor de bandă largă este foarte mare. Ar trebui să existe în continuare legătura între uh, Uh, serviciile de uh, infrastructură și de telecomunicare pentru a asigura concurența pe piață ulterior. Așadar, aș ține foarte mult să se păstreze această distinție în amendamentele de compromis. Susținem propunerile grupului de experți în ceea ce privește actele delegate. Este nevoie ca proiectele să fie evaluate independent. Este foarte bine că doamna Trautmann a Uh, introdus amendamente în acest sens în contextul serviciilor, lucru care nu a apărut la întâlnirile cu raportorii din umbră. Comisia a propus o serie de servicii pentru protecția copiilor. Eu am propus să ștergem majoritatea, cu excepția educației utilizatorilor în legătură cu utilizarea responsabilă. În parte pentru că nu consider că este uh, Uh, un buget potrivit pentru asemenea servicii. De asemenea, există un proiect de cercetare al Comisiei EU Child Online care a arătat că multe dintre problemele care se propune să, să fie rezolvate prin aceste servicii nu sunt probleme cu care se confruntă copiii de obicei pe internet. Așadar, trebuie să așteptăm o evaluare corectă pentru a vedea care sunt problemele cu care se confruntă uh, copiii online înainte de a aloca un buget relativ de mare pentru rezolvarea problemelor respective. Este, sunt multe alte lucruri care pot fi făcute cu aceste fonduri, în special acum și în special dacă uh, bugetul va fi oricum redus. Vă mulțumesc. Grazie, Pilar del Castillo. mulțumesc, doamna Pilar del Castillo. Uh, am, uh, s-au încheiat intervențiile raportorilor din umbră. Mulțumesc, în primul rând, eh, doamna președinte. Vreau, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru munca lor. S-a ajuns la un eh, consens foarte bun, după părerea mea. Sunt de acord cu o mare parte din cele spuse de antevorbitorii mei. aici este foarte clar că există beneficii atunci când Comisia acționează pentru a promova asemenea rețele de telecomunicație în Europa. Beneficiile sunt uriașe, sunt foarte clare pentru toată lumea din sector. Cu toții cunoaștem în viața de zi cu zi și vedem rezultatele evoluțiilor tehnologice. Traficul de date crește, există o serie de studii care examinează situația din 2015-2018 și care prevăd o creștere extrem de mare a traficului de date. Așadar, avem nevoie de schimbări în ceea ce privește accesul de accesul la internet de bandă largă, în special în ceea ce privește conținutul video. Aici, însă, nu dorim doar ca fondurile să fie utilizate pentru dezvoltarea accesului la bandă largă. Pe lângă acest lucru, și este important pentru că ne dă o marjă de manevră la servicii, trebuie să punem accentul pe proiecte care includ serviciile. Companii de servicii digitale, transfrontaliere, de exemplu. Asemenea, servicii sunt cheie și proiectele pot să fie dezvoltate în diverse zone. Comisia a, des- a lăsat uh, porțile deschise, nu exclude niciun fel de proiect. Atunci când ne gândim la înființarea unui serviciu digital, un asemenea serviciu stimulează economia și creează necesități pentru consumatori, de exemplu. Ceea ce adaugă încă un nivel sau două sau trei întregului proces. Impactul este unul radiant, se creează o relație, reacție în lanț, prin care se stimulează activitatea economică. Așadar, trebuie să punem accentul pe aspectul de aspectul susținerii furnizării de servicii digitale. digitale. Aș dori însă să menționez și o problemă. Aș, aș trage atenția tuturor colegilor să evităm atunci când vorbim despre acest subiect și vorbim despre 100 de milioane de euro în acest caz, atunci când vorbim despre mecanismul conectarea Europei. Trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri nu vor ajunge, de exemplu, la infrastructură de transport. Bineînțeles că există întotdeauna nevoi și necesități în sectorul de transport, însă nu vrem să se pună accentul aici. Nu vrem să aibă de suferit infrastructura digitală. Eu lucrez cu guvernul meu în acest sens și aș ruga și colegii să facă eforturi pe lângă guvernele respective, pentru că vor urma negocieri în ceea ce privește fondul global, însă vrem ca alocările pentru fiecare sector să fie respectate. Este un lucru foarte important pentru că dacă nu vom avea la dispoziție fondurile necesare, nu vom putea să efectuăm niciunul dintre proiectele atât de trebuincioase de infrastructură. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Odi. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Discutăm aici un dosar legat de rețelele transeuropene de comunicare, care se înscrie în dosarul telecomunicații, transport, energie, telecom. Comisia are trei rețele europene, 100 de miliarde de euro și 9,5 miliarde de euro pe subiectul pe care îl discutăm acum. Cred că suntem la ani lumină depărtare de nevoile reale ale continentului european. Se estimează că investițiile necesare sunt de peste 1000 de miliarde de euro. În ceea ce privește statele membre, trebuie să ne întrebăm dacă în cadrul acestui mare plan de infrastructură care se apropie de un consens politic, dacă nu cumva ar trebui să vorbim despre sume care să corespundă cu necesitățile continentului. Analizele care sunt făcute pe piață uh, nu corespund cu analizele comisiei. Aș dori să fim de acord că din momentul în care piața nu acoperă necesitățile, Instituțiile publice trebuie să asigure cetățenilor europeni egalitatea de acces la aceste rețele oriunde s-ar afla pe teritoriul european. Există baze juridice în acest sens cu intervențiile în diverse teritorii care sunt uh, dezavantajate natural, uh, zonele muntoase și insule, de exemplu accesul la rețele trebuie să reprezinte un principiu al solidarității europene. În ceea ce privește finanțarea, pentru că întotdeauna se vorbește despre fonduri, nu vorbim suficient despre finanțare. Unele state membre au trecut prin secolul 20 finanțând toate inovațiile tehnologice, electricitatea, uh, mașini, motorul cu vapor, căile ferate, însă Uniunea Europeană pleacă de la logica pieței și vedem că nu reușește să acopere anumite teritorii. Eu aș dori să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în secolul 20. Vă citez exemplul statului membru din care vin, care a finanțat electrificarea rurală cu o mică contribuție obligatorie care nici nu era observată pe factură și care a permis electrificarea rurală într-un timp record și lucru de care au beneficiat, au beneficiat toți cetățenii. Mă întreb dacă atunci când vorbim despre transport, energie, telecomunicații, nu cumva ar trebui să găsim un mare fond european de investiții care să fie alimentat de o mică contribuție obligatorie, nu este o taxă, este o, vorba de o contribuție din partea utiliza, utilizatorului și care să meargă spre solidaritatea europeană. În grupul meu nu uh, există mulți colegi care sunt de acord cu mine, pentru că atunci când începem să vorbim despre taxe, părerile se schimbă, însă dacă reușim să Dacă vrem să avem un continent care să fie legat și coeziv, trebuie să găsim modalitățile de conectare și modalitățile de finanțare. Vă mulțumesc, stimați colegi. Dăm cuvântul acum comisiei. Este o ocazie foarte bună de a ura bun venit noului director pentru comunicare, comunicare, Roberto Viola, cred că este prima sa vizită la Parlamentul European, așadar bun venit! Mulțumesc, doamnă președinte, este o onoare să mă aflu aici. Am mai fost la Parlament în trecut în calitatea mea de vicepreședinte al grupului pentru frecvențe radio, însă aici, mă aflu pentru prima dată în funcția mea actuală și mă bucur că mi-ați dat această ocazie de a mă adresa dumneavoastră. Vă mulțumesc, mulțumesc în primul rând raportorului, raportorilor din umbră și eurodeputaților pentru munca lor și pentru dezbaterea de astăzi. Astăzi vă ascultăm. Ne bucură că dezbaterea este privită cu atât interes voi sublinia importanța pentru uh, Uniunea Europeană a programului Mecanismul Conectarea Europei. Într-adevăr, este vorba de sume mici comparativ cu necesitățile, este vorba de uh, bani puțini, dar sunt bani, bani foarte importanți poate să existe un efect de multiplicare uh, de 3 pentru granturi și de 8 ori pentru instrumente de finanțare. Vorbim aici, de fapt, despre um, uh, fonduri care vor ajunge la 50 de miliarde de euro, 50 de milioane de euro, care, fonduri care vor veni din afară. Uh, finanțarea noastră este doar un început. Nu este vorba aici despre necesitățile unui sector specific, sectorul ICT. Conectarea Europei vrea să schimbe societatea noastră în bine. Este vorba de uh, servicii electronice mai bune din, dinspre instituțiile publice către cetățeni. Despre, este vorba de conectarea IMM-urilor la uh, uh, infrastructurile de telecomunicare cloud. Cloud computing-ul permite micilor companii să aibă acces la calculatoare cu viteză foarte mare și să acceseze servicii de date. Un IMM, oriunde este localizat, poate să devină la fel de competitiv ca o mare companie și IMM-urile susțin economia europeană. Este un lucru extrem de important. Nu este vorba doar de infrastructură, așadar. Mecanismul Conectarea Europei are două elemente, partea de infrastructură și partea de servicii. Aceste două părți sunt îmbinate și funcționează împreună. Nu există servicii fără infrastructură și infrastructura fără servicii nu are sens. partea de servicii are o dimensiune pan-europeană. Pentru că, fără susținere din partea Uniunii Europene, este dificil să uh, ne gândim la apariția unor servicii pan-europene. Aici ne gândim în special la cetățenii în deplasare și companii în deplasare. În deplasarea pe internet, nu uh, fizic. Este vorba de comerțul electronic și posibilitățile de afaceri în Uniunea Europeană. Faptul că poți să îți înființezi o companie în un alt stat, că uh, cetățenii pot să călătorească cu un card electronic și să obțină servicii de sănătate oriunde în Uniune. Aceste lucruri, din nou, depășesc dimensiunea de telecomunicații. Cele două părți au și un punct distinct Partea de servicii are o dimensiune paneuropeană. Partea de infrastructură are o dimensiune locală. În special în cazul infrastructurii, vorbim despre acces la infrastructură și un program și accesul la banda largă, de exemplu, tinde să fie local. Așadar, lucrăm la implicarea partenerilor la nivel local pentru că programele de infrastructură sunt foarte importante. Suntem conștienți că dezbaterea Conectarea Europei ICT va intra în întreaga dezbatere globală în legătură cu cadrul financiar multianual. Însă nu este vorba aici despre cheltuirea de fonduri, este vorba de investiții și în special pe partea de infrastructură prin instrumentul de finanțare. Foarte multe proiecte sunt eligibile și pot, pot să fie proiecte de succes pe termen lung. Aceste proiecte vor aduce beneficii și vor fi bune pentru statele membre. Pe partea de servicii, ă, trebuie să ne gândim doar la economiile care pot fi atinse prin utilizarea tehnologiei electronice de comunicare, în special în sectorul de sănătate. Economiile sunt impresionante, ceea ce înseamnă că vom putea să avem aceeași calitate sau o calitate mai bună pentru un cost mai redus. Dacă ne uităm la conectarea Europei ICT, programul trebuie să fie văzut în perspectiva a ceea ce va obține și a, a economiilor care vor fi realizate. Ce se va întâmpla dacă acest proiect nu va intra în vigoare? Conform calculelor noastre, 50 de milioane de cetățeni nu vor avea acces la bandă largă în termenul scurt imediat. Sute de instituții care astăzi activează în domeniul serviciilor nu vor primi finanțare pentru proiecte electronice cu dimensiune europeană. Riscăm ca IMM-urile să fie lăsate în afara tehnologiei cloud computing. Banda largă nu se uh, dezvoltă foarte rapid în Europa. Um, în trecut uh, eram un lider pe piață, însă acest lucru s-a schimbat. Uh, acoperirea infra- cu infrastructură avansată 4G este în momentul actual de 3%. De aceea uh, salutăm importanța acordată de Parlament acestui dosar, vă ascultăm opiniile și vă mulțumim că ne-ați dat cuvântul. Grație lei. Mulțumesc, uh, domnule doctor Viola, și felicitări pentru activitatea dumneavoastră. Sunt convins că veți colabora foarte bine cu comisia noastră. Acum îl voi ruga pe domnul Kreuzmann să facă o scurtă sinteză și apoi voi încheia acest punct de pe ordinea de zi. Beru probę. Je. Eh, Pani předsedkyně, skutečně velice rychle. Eh. Mulțumesc, eh, domnule președinte, voi fi foarte succint. spune raportorul. Colaborarea cu colegii va continua cu siguranță în același fel și va contribui la atingerea obiectivelor. Sperăm ca din punct de vedere tehnic să ajungem la un nivel înalt pentru banda largă. Așadar, trebuie să ne asigurăm că zonele rurale nu sunt neglijate. Și cei din zonele rurale trebuie să aibă acces la aceste tehnologii și împreună cu colegii vom uh, redacta compromisuri și vom face propuneri de finanțare care să ofere acces maxim la aceste rețele de bandă largă. Pentru aceasta, fondurile trebuie să fie puse la dispoziție și cred că colegii se identifică cu aceste lucruri. Avem nevoie rapid de aceste rețele de bandă largă cu viteză mare, pentru că cele pe care le cunoaștem în prezent, cu siguranță în 2020 vor fi învechite. Aceste evoluții vor uh, afecta toate statele, iar doamna Trautmann uh, s-a implicat pentru punerea accentului și pe zonele rurale Um, și acestea trebuie să acces la bandă largă, rapidă. Cred că trebuie să redactăm niște compromisuri pe această direcție, însă lucrurile nu trebuie să fie privite ca fiind dramatice, pentru că cu siguranță se poate găsi o soluție pentru zonele rurale. Definiții noi, o asemenea idee o resping pentru că lucrurile s-ar complica odată în plus. Cred că toți cei care fac uz de aceste posibilități știu foarte bine ce se ascunde în spatele termenilor. Vă mulțumesc, le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în activitatea mea și, sigur, ne dorim ca și sectorul privat să participe în mod intens, asta este ceea ce ne dorim, Și de aceea pregătim acest teren cât se poate de bine la audierile publice. Putem să atragem uh, reprezentanții sectorului privat să le auzim uh, motivațiile și doleanțele și cred că trebuie să fim mai flexibili. Sunt convins că pe viitor vom colabora foarte bine. Așadar, mulțumesc pentru colaborarea activă și pentru contribuțiile foarte bune ale colegilor, mai ales ale raportorilor din umbră. Vă mulțumesc!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 se concentrează pe verificarea datelor din sectorul public. Îi dau cuvântul domnului Ivailo Calfin. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vă dau câteva informații pentru că trebuie să redactăm avizul din partea comisiei. Am primit cam 130 de amendamente. Din câte înțeleg, în această dimineață a fost pusă la dispoziție și o versiune în limba engleză a documentului. Uh, Um, în rest, nu putem spune că există traducere până una alta, însă, fără a intra în prea multe amănunte în ceea ce privește amendamentele, pot să vă prezint uh, impresia generală pe care o am ca urmare a amendamentelor înaintate de către colegi. Cred că majoritatea dintre ele merg pe direcția generală de deschidere a reutilizării informațiilor, deci pe direcția pe care se îndreaptă și directiva. Însă mai există câteva puncte sensibile pe care le-am menționat deja și pe care le-am identificat ca fiind puncte de îngrijorare, mai ales stabilirea prețurilor. Există anumite amendamente care pun sub semnul întrebării ce ar trebui să fie inclus sub prețul informațiilor publice care să fie făcute să fie pusă la dispoziție spre reutilizare, de asemenea justificarea prețului, uh, implicarea mai puținor eforturi din partea uh, entităților publice care trebuie să ofere aceste informații. Și eu cred că ar trebui să mergem puțin mai departe decât atât. Dacă dorim cu adevărat să aducem o schimbare prin această directivă, atunci ar trebui să existe un efort făcut de către autoritățile publice. Sigur, nu de suprataxare, nu de a abuza de informațiile uh, controlate, pentru că sunt informații publice cele pe care le dețin. Uh, însă așteptăm uh, colegii din partea grup, întâlnirea cu colegii din partea grupurilor parlamentare, cu raportorii din umbră. Vom analiza împreună toate amendamentele și vom încerca să găsim cele mai bune compromisuri. Voi încerca să formulez un text care să poată fi sprijinit de cât mai mulți deputați. Avem trei comisii care și-au prezentat uh, propunerile Comisia pentru Cultură, care a votat deja pe marginea amendamentelor. Săptămâna aceasta vom avea finalizarea și votul la IMCO și la jurii. Așadar, la sfârșitul săptămânii, probabil că vom avea toate amendamentele și avizele la dispoziție pe marginea raportului nostru. De asemenea, vom avea și versiunile traduse și vom putea începe să lucrăm pe marginea compromisurilor. Calendarul mandatul pentru negociere cu Consiliul probabil că va fi adoptat pe 5 noiembrie, aici, la Comisia ITRE. Acest lucru înseamnă că probabil că vom fi gata și voi sugera raportorilor din umbră să se întâlnească la Strasburg pentru a, avea o, a putea face o primă analiză a amendamentelor și a ajunge la prim versiunea ale compromisurilor. Deci uh, vom vota la începutul uh, lunii noiembrie la ITRE. La mijlocul lunii noiembrie am stabilit deja primul termen pentru trialogul cu președinția cipriotă. Este vorba despre 15 noiembrie. Iar vestea bună este că uh, președinția cipriotă încearcă să meargă cât de departe posibil, chiar să conchidă acest punct înainte de sfârșitul anului. Sigur că ar fi o muncă foarte intensă, însă dacă Consiliul este dispus să facă acest lucru, atunci cred că acest lucru trebuie apreciat. Bun, deci încă o dată la Strasburg vom uh, luăm în considerare amendamentele, proiectele de amendament, apoi vom vota la ITRE pe 5 noiembrie pentru a avea mandatul de a merge la trialog și apoi pe 15 noiembrie vom începe trialogul cu Consiliul. Acesta este calendarul așa cum a fost prevăzut de noi. Mulțumesc! Grazie, Calfin. Calendar... Mulțumesc, domnule Calfin. Acesta este și calendarul pe care l-a prevăzut Comisia. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, din partea PPE, domnule Band. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Calfin, pentru acest document. După cum a spus, am primit toate amendamentele astăzi uh, traduse în limba engleză. Încă nu putem să ne concentrăm uh, pe amendamente direct, însă Așa cum a spus și raportorul, probabil vom putea să ajungem la un punct de vedere comun la comisie în ceea ce privește cele mai importante aspecte care se referă la taxare, la organismele independente și un alt aspect important pentru mine, la drepturile exclusive privind parteneriatele public-private, mai ales în ceea ce privește muzeele, bibliotecile sau arhivele publice. Cred că toți avem uh, obiectivul de a face reutilizarea informațiilor din sectorul public mai disponibilă. Vor exista discuții și au mai existat despre ce poate fi taxat, uh, respectiv uh, cu referire la costurile marginale. În ceea ce privește amendamentele, acesta este unul dintre aspectele cele mai importante menționate în ele. Este important să clarificăm care sunt cazurile în care se permite o sporire a costurilor marginale, mai ales în ceea ce privește organismele publice care au solicitat și doresc să genereze venituri pentru costurile lor interne sau putem să vorbim despre parteneriatele public-private și acordurile respective. Trebuie să discutăm despre legislația retrospectivă pentru a permite acestor parteneriate să funcționeze în continuare. La Strasburg uh, vom începe să discutăm uh, concret pe marginea amendamentelor și sper că raportorii din umbră și raportorul uh, împreună vor reuși să găsească cât mai rapid, cât mai multe compromisuri. Vă mulțumesc! Grazie, eh, non vedo nessun... Mulțumesc. Din partea celor, din partea ALDE nu există niciun reprezentant? Atunci din partea verzilor, doamna Anders. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului pentru munca extraordinară făcută în acest dosar. Majoritatea amendamentelor din partea colegilor mei au fost uh, foarte bune. Așadar, cred că avem o propunere inițială bună din partea Comisiei și noi avem posibilitatea de a avea un punct de vedere puternic al Parlamentului. Am uh, de făcut câteva comentarii. La ultima noastră dezbatere am spus că Consiliul a făcut câteva remarci uh, referitoare la um, acest format. Consiliul a limitat definiția uh, formatelor deschise Uh, într-adevăr, formatul de text este un format deschis, însă uh, nu trebuie restricționată deschiderea în acest fel. De aceea, noi am înaintat niște amendamente pe această direcție, care includ ideea exprimată de Consiliu, dar nu exclud uh, multitudinea formatelor deschise care sunt utilizate de municipalități, consiliu, companii, um, organizații non-profit și persoane fizice. De asemenea, vă solicit să sprijiniți acest amendament care modifică articolele 2 și 5 în mod corespunzător și sunt surprinsă de uh, solicitarea unui amendament din partea PPE care se referă la neutralitatea tehnologiei. Neutralitatea tehnologiei înseamnă să nu facem niciun fel de diferență între formatul pe hârtie și uh, dosarele uh, PDF. Însă, eu cred că trebuie să fim atenți cum uh, tratăm acest subiect. Cred că trebuie să susținem formatele deschise, iar uh, celelalte să rămână o opțiune doar. Acest tip de format nu poate fi uh, implementat cu ușurință. Nu trebuie să dezavantajăm IMM-urile și nici ONG-urile care ar putea să considere că este dificil să mai fie uh, dacă uh, se adoptă acest tip de format. În ceea ce privește prețurile marginale, regula generală este um, încurajatoare. Noi nu am înaintat amendamente pe această direcție pentru că sprijinim propunerea comisiei și a raportorului pe această direcție. De asemenea, suntem bucuroși să observăm că uh, amendamentele înaintate de ECR la jurii se asigură că informațiile din sectorul public digitalizate uh, Uh, vor deveni disponibile public și vor putea fi reutilizate după ce termenii de exclusivitate stabiliți în contract uh, între părțile publică și privată vor expira. Ar fi greșit dacă parteneriate public-private s-ar ar ajunge să monopolizeze uh, datele sau să restricționeze accesul la aceste informații. De asemenea, în ceea ce privește radiodifuziunile publice, acestea sunt uh, excluse din directivă, dar nu cred că există niciun motiv pentru a face acest lucru. Pentru că există radiodifuziuni publice care uh, sunt finanțate din bani publici. Sunt folosite anumite conținuturi pentru care deja am plătit, dar, după cum știm, acesta este anul uh, înțelegerii între generații și a cooperării. De aceea este bine ca tinele generații să poată participa la asemenea inițiative, la uh, acțiunile radiodifuziunilor și de asemenea la uh, datele acestora. O persoană care a fost născută în 1945 sau mai devreme a văzut și a urmărit întreaga toată această istorie, dar nu este cazul pentru multe persoane tinere din uh, această, din, din Europa. Eu m-am născut în 1987 și singurul lucru pe care îl cunosc din um, radiodifuzia germană este um, nu a trebuit să fiu micul crocodil, uh, pentru că cineva a adăugat acest lucru la educația mea. Cei care citeau uh, știri uh, pe vremuri au uh, beneficiază acum de alte posibilități, de exemplu medii noi, cum ar fi YouTube. Deci accesul la arhive ar trebui să fie și el uh, oferit, pentru că um, atunci când radiodifuziunea din Suedia pune anumite date la dispoziție online, eu nu pot să le accesez pentru că îmi petrec majoritatea timpului în Belgia. Poate că voi avea acces la datele respective când mă întorc în Suedia și voi face acest lucru după ce îmi expiră mandatul, însă, cu siguranță, acesta este un uh, mediu cultural bun, benefic pentru tineri, pentru cei care doresc să se formeze în continuare. Este un potențial cultural, artistic și economic foarte mare, uh, acesta care este dat de reutilizarea datelor, chiar și a celor din, uh, transmise de către radiodifuziuni. Așadar, nu putem să solicităm tinerilor să facă referire la istorie și să se refere la ea, dar să nu le oferim uh, posibilitatea de a avea acces la aceste date cu caracter istoric. Așadar, vă rog sprijiniți și includerea uh, radiodifuzionilor în această directivă, pentru că avem foarte puțin de pierdut dacă facem acest lucru, dar foarte multe de câștigat. Vă mulțumesc! Grație lei! Mulțumesc foarte mult! Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Cu aceasta doresc să dau cuvântul Comisiei. Uh, well, as, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și în alte dăți, repet și acum că mă bucur că avem sprijin din partea tuturor grupurilor politice din Parlament pentru această propunere și mă bucur că și raportorul este foarte dornic de a ajunge la un uh, compromis și asta se reflectă în amendamentele pe care le avem la dispoziție acum și asta sperăm să va vedea și la următorul dialog trilateral. Un sprijin clar al Parlamentului pentru ideile conținute în propunerea Comisiei este absolut salutar și asta ne va da forță, putere în cursul discuțiilor, negocierilor. Unu sau două state membre încă nu sunt complet convinse de cum că această idee ar fi una bună. E vorba de uh, reutilizarea informațiilor publice și de formatele deschise. Deci, acum suntem pe ultima sută de metri și sperăm că această idee va fi până la urmă acceptată de toată lumea în cursul acestui mandat, sperăm noi. Și suntem convinși că toată lumea va acționa exact în acest sens. Mulțumesc! Domnule Calfin, doriți să interveniți pentru a trage concluziile, vă rog. Două fraze. Mulțumesc foarte mult raportelor din umbră, mai ales uh, Ameliei și celelalte doamne care, într-adevăr, uh, țin foarte mult la această tematică. Uh, e vorba de un subiect care ar putea să schimbe modul în care comunicăm uh, Uh, public și poate chiar să schimbe viața multora. S-a vorbit despre conținutul radio difuzat. Mi se pare o propunere foarte interesantă care merită să fie luată în considerare. Poate să fie chiar o ocazie uriașă. Însă, bineînțeles că nu trebuie să uităm uh, tot ce înseamnă dreptul de proprietate intelectuală, dar cred că cu cât această informație este mai accesibilă, cu atât mai bine. Încă o dată, eu zic că vom reuși să propunem niște documente de compromis care să nu dilueze propunerea comisiei, ci din potrivă și, în orice caz, de pe aceste baze pornim în discuțiile cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult! S-a terminat această discuție. Pe 5 noiembrie va avea loc votul și cu asta am terminat și această dimineață de lucru. Vă reamintesc că începem la ora 3 cu vizita doamnei comisar la ora 3, deci noua strategie europeană pentru cercetare și inovare. La revedere!